Je vous remercie de prendre place en silence. Rugăm să luați loc în liniște și deschidem, deschide, deschidem ședința Comisiei Dezvoltare Regională, Regii, așadar, și cred că ordinea de zi poate fi adoptată. Poate că sunt obiecții, dar totuși nu sunt. Trecem imediat la punctul 3 de pe ordinea de zi. E vorba de modificarea regulamentului numărul 1303 per 2013 privitor la resursele afectate dotării specifice alocate inițiativei pentru ocuparea tinerilor. După cum știți, pe 25 mai, anul curent, Comisia a prezentat, ca și în anii trecuți, o nouă propunere pentru a modifica regulamentul actual pentru dispoziții comune, prevederi comune și care sporește dotarea specifică bugetul pentru uh, inițiativa de ocupare a tinerilor și asta cu 28 milioane 333 de mii 334 de euro, ceea ce înseamnă că această inițiativă beneficiază pe anul acesta de o sumă de 145 de milioane de euro. Inițiativa pentru ocuparea tinerilor este deosebit de importantă pentru Parlamentul nostru. Noi, susținând tinerii care nu beneficiază de formare sau de vreo ocupare, și asta pentru că ei trebuie să beneficieze de reorientare profesională dacă este cazul. Această inițiativă nu poate să meargă înainte în lipsa modificării de regulament pe care o aveți în fața ochilor. În paralel cu această creștere bugetară, propunerea, propunere, eh, pro, Mm, propunerea este ca pe lângă modificările din 2019 cu creșterile bugetare respective să se reporteze pe anul 2020. Vă propun deci ca și anul 2018, dar și în anul de după aceea, în 2019, ca acest regulament să fie tratat conform articolului 52, paragraful 1 Adoptare, așadar, prin procedură de urgență și fără amendamente. Proiectul de raport a fost uh, trimis prin e-mail. Ca și avizele favorabile, de asta dată prin poștă sau prin scrisori adresate comisiilor buget și uh, ocupare. Dacă nimeni nu are altceva de adăugat, o să trecem imediat la aprobarea acestei proceduri pe care Tocmai am descris-o. Dorește cineva să ia cuvântul? Cred că da. Laurence Farang. Laurence Farang. Please, uh, press the speak button, uh, Mrs. Farang. Vous m'entendez? Oui. Je crois que oui. Ok, vous pouvez parler, madame. Aveți cuvântul? Prezident, cher... Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, criza pe, criza pe care o cunoaștem actualmente va afecta foarte mult uh, tinerii și va împiedica să intre așa cum se cuvine pe piața muncii. Nu știm prea multe, dar primele statistici, mai ales Eurostatul, arată de pe acum că a crescut uh, foarte mult uh, și global șomajul în rândul tinerilor asta cu atât mai dificil va fi pentru cei care n-au nici formare, nici diplome, nici vreo ocupație, le acea numiții NIT. Iar ideea de a crește cu 28 de milioane bugetul pentru ocupare pentru tineri pe 2020 este o inițiativă salutară. Asta răspunde uh, imensității crizei. Uh, bineînțeles că este doar un pas înainte. Noi, la Comisia Cultură și Educație, din care fac parte, acolo unde sunt coordonatoare, să nu uh, scriem vreun aviz uh, decât uh, să vă trimitem o scrisoare de consimțământ. Vă mulțumesc uh, pentru că acest răspuns este unul rapid, trebuie să rămânem vigilenți și în anii următori tinerii noștri cei mai fragili vor uh, plăti oalele sparte. Statele membre trebuie să folosească așa cum se cuvine aceste credite pentru formarea tinerilor. Mă gândesc uh, mai ales la acele noi instrumente pe care chiar noi uh, le vom propune Reacțio, de exemplu, cu 55 de milioane de euro dotare. Reacțiile trebuie să fie eficiente, rapide, peste tot în Europa și banii să nu meargă numai pe inițiative de tip FEDER. Nu trebuie ca acești tineri europeni, această generație să fie sacrificată și să îi se acordă de deci, sprijinul de care are nevoie. Comisia Regii, Cult și uh, eh, Emplă, aceste trei comisii trebuie să-și unească forțele în vederea acestui obiectiv comun. Mulțumesc foarte mult, dragă colegă, pentru această intervenție și vreau să reamintesc că raportul în mod automat se adoptă în cazul uh, în care se opun cinci colegi, atunci nu se întâmplă așa ceva. Un coordonator poate să se exprime în numele tuturor colegilor și de asemenea nu e nevoie să se voteze. Obiectează cineva? Nu. Ei bine, raportul acesta e considerat ca fiind adoptat. Dragi colegi, avem astăzi marea plăcere și onoare de a o întâmpina aici pe doamna comisar pentru coeziune și reforme, doamna Eliza Ferreira. Îi mulțumesc pentru prezența sa aici, astăzi, la Bruxelles. Doamnă comisar, sunteți binevenită și iată, avem în vedere un dialog structurat în ce privește planul de relansare pentru noile propuneri de CFP și ce privește viitorul politicii de coeziune. Săptămâna trecută, la plenarea Parlamentului nostru, doamna von der Leyen, președinta Comisiei, a prezentat un plan de relansare și un nou cadru financiar multianual extrem de e, eh, așteptate. După cum știm, eh, criza economică, eh, politică, și regional înseamnă că aproape toate economiile europene bat pasul pe loc. Este o criză fără precedent pentru a putea să ieșim uh, la liman împreună și în mod uh, coeziv, este foarte clar că politica de coeziune a Europei trebuie să se vadă. Coeziunea trebuie să fie în centrul acestor eforturi de relansare și ambițiile să fie pe măsură. După cum am spus de mai multe ori, coeziunea a permis, practic, construcția europeană. Tot ea va permite re construcția europeană, ne uitând că e vorba de o politică a Uniunii care vizează direct regiunile. Este un principiu puternic uh, Uh, care întotdeauna a călăuzit acțiunea Comisiei Europene, dar și a Parlamentului European. Ea permite să se reducă discrepanțele între regiuni, teritorii, între statele membre și așa mai departe, astfel încât regiunile mai puțin dezvoltate să fie cumva impulsionate, avantajate pentru a putea atinge acele obiective fixate în comun. Iată ceea ce contează, practic, în dialogul pe care îl avem astăzi cu dumneavoastră, astfel încât să ne asigurăm că coeziunea apare peste tot, în toate textele și în toate documentele pe care lucrăm ca și colegiuitori. Nici o regiune nu trebuie să fie lăsată uh, pe din afară sau în urmă, așa cum ați și spus în timpul audierii dumneavoastră la începutul acestui mandat, fără a mai uh, zăbovi. Vreau să vă dau cuvântul, doamnă comisar, pentru a ne face o prezentare de 15 minute și apoi restul dezbaterii va continua după cum urmează intervenții și co- mm, întrebările coordonatorilor, fiecare câte 4 minute, apoi răspunsurile doamnei comisar câte 5 minute și apoi iarăși mm, o rundă de întrebări și Eh, puse de ceilalți deputați conform eh, regulilor care au fost deja transmise și pe care le cunoașteți, deoarece astăzi o serie de membri sunt prezenți eh, aici în sală și totuși chiar dacă nu au cerut-o, dacă doresc totuși acum să ia cuvântul, îi rog să ridice cartonașul și vor obține un timp de intervenție uh, ulterioară dezbaterii. Vă rog frumos, aveți cuvântul, doamna comisar un Mulțumesc foarte mult. Uh, este o plăcere să mă găsesc aici împreună cu dumneavoastră. Uh, față în față, în persoană, este extrem de emoționant, având în vedere perioada pe care o traversăm. O să continui în limba engleză. E mai simplu să continui așa. By saying that, uh, that in fact cohesion... Am să încep spunându-vă că până acum uh, politica de coeziune s-a aflat în avangarda răspunsului pe care l-am dat crizei provocată de COVID. Prin urmare, fondurile care au alimentat anvelopele naționale au fost alocate cât se poate de repede și vreau să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor, mai ales Comisiei Regii pentru sprijinul pe care ni l-ați oferit am um, acordat o flexibilitate considerabilă pe care statele membre o folosesc pentru a putea face față situațiilor de urgență pe care coronavirus le-a provocat. După cum spunea domnul președinte Adina Ori, pe data de 27 a lunii trecute s-a organizat această inițiativă de amploare pentru a relansa economia europeană, bazându-ne pe coeziune, coeziune teritorială, cât și coeziune socială. Pentru a simplifica un pic lucrurile, am pregătit o prezentare PowerPoint care va însoți prezentarea mea. Cred că e mult mai ușor de urmărit în acest fel. Da, prezentarea e afișată. Așadar, Comisia Europeană a venit cu această propunere în mare parte sau în totalitate aproape, bazată pe nevoia de a oferi un răspuns adecvat, proporțional cu amploarea crizei. Propunerea e următoarea, de a completa cadrul financiar multianual negocierile referitor la CFM se opriseră la 1,1 trilioane și se propune adăugarea de 750 de miliarde la Next Generation EU, 500 de miliarde în granturi, 250 de miliarde în împrumuturi, ajungând așadar la un buget total al Uniunii Europene de 1,85 trilioane. Aici intră trei instrumente suplimentare, SUR sau SURE, deja operațional, instrumentul european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență, sprijinul pentru situații de criză și uh, sprijinul din partea BEI, 540 uh, de miliarde din partea acestei bănci europene de investiții, ajungând un pachet total de 2,39 de miliarde. Instrumentul uh, Next Generation EU, viitoarea generație UE, este un instrument nou care îi permite Comisiei uh, să intre pe piață cu garanții din partea statelor membre pentru a împrumuta, pentru a oferi împrumuturi, dar și a um, lua împrumut și pentru a cheltui, deși eu prefer să vorbesc de investiții, în relansarea economică a Uniunii. Cred că e important de asemenea să scoatem în evidență faptul că REACH, această componentă importantă, joacă un rol important în discuție și că toate elementele din spatele acestor noi propuneri uh, pe baza cărora se, va realiza, se vor realiza viitoarelor, viitoarele investiții se bazează pe legislația referitoare la coeziune. E foarte important ca toate acestea să fie ancorate în CFM și ca Parlamentul să fie inclus în negocieri. Iată așadar propunerea la care fac trimitere acum, despre care, la care se, se lucrează la ora actuală. Aș dori acum să trec la următorul diapozitiv. Acesta reflectă mai în amănunt ce anume intră în acest instrument uh, Next Generation EU. E vorba de un instrument de redresare ecologic, digital. E o primă tranșă consistentă de investiții care include un set de instrumente asociate direct cu politica de coeziune. În primul rând, instrumentul pentru redresare și reziliență este cel mai mare instrument care are drept obiectiv relansarea reformelor, finanțarea acestor reforme, împingându-le înspre o economie mai ecologică, mai digitală. Avem apoi un instrument din politica de coeziune, REACT-EU, cu uh, împrumuturi neramisabile de 55 de miliarde, după care avem fondul pentru o tranziție echitabilă. Aici Parlamentul a solicitat uh, ferm o majorare a alocărilor, lucru pe care l-a și primit, 40 de miliarde, departe de cele 7,5 miliarde inițiale, după care o consolidare a dezvoltării rurale cu 15 miliarde, instrument, elemente importante de asemenea incluse aici uh, reprezintă consolidarea instrumentului de sprijin și solidaritate. Avem o a doua ramură în continuare care vizează mai degrabă economia reală, întreprinderile, E vorba de un instrument de sprijin uh, pentru solvență. Mi se pare foarte interesant, deoarece încearcă într-un fel să ofere o să compenseze prin uh, schema de sprijin BEI ajutoarele pe care anumite state au putut să le acorde, altele nu. Avem apoi uh, instrumentul pentru investițiile strategice și acesta a fost consolidat. În acest fel, Instrumentul de investiții în Uniunea Europeană, InvestEU, va fi consolidat de mare interes și ajutor pentru relansarea dimensiunii industriale a Uniunii Europene. Avem un al treilea pilon apoi, care acoperă relansarea și consolidarea multor programe, începând cu noul program pentru sănătate, un uh, program Rescue consolidat, multe programe așadar toate consolidate. Vreau să scot în evidență aici faptul că marea parte a acestor instrumente, mai ales acelea care se încadrează în primul pilon, dar și cele din al doilea, politica de coeziune se află în centrul acestor inițiative. Cred că pe parcursul dezbaterii putem intra în mai multe amănunte la acest capitol. Acum, din toate aceste instrumente însă, aș vrea să vă atrag atenția acum în ce privește acele instrumente tipice um, care aparțin în mod specific politicii de coeziune, asupra React-EU. E vorba de un instrument care a fost creat cu resurse noi. Obiectivul acestui instrument este ca între 2020 și sperăm să putem să îl activăm în 2020, așadar ca până în 2021 și 2022 să putem sprijini redresarea economică a celor regiuni și țări care au fost cele mai afectate, cât și acelea care nu au resursele necesare pentru a duce la bun sfârșit această redresare economică ele însele. Există o componentă socială importantă, șomajul în creștere, scăderea PIB-ului, ținând cont însă în același timp de faptul că statele membre trebuie să se poată sprijini singure. Comisia a propus deja 5 miliarde în uh, mecanismul prevăzut deja pentru intervalul 2014-2020, după care ulterior uh, se va aloca o tranșă suplimentară, după care în 2021-2022 Next Generation EU, acest nou instrument va putea finanța cele 50 de miliarde restante. E un instrument important, așadar, care sperăm noi să poată oferi o reacție la situația de pe teren. E un instrument care vizează cât se poate declar redresarea economică a regiunilor cele mai afectate din țările cele mai afectate. Măsurile punctuale vor fi discutate pe parcurs de data asta însă e important că vorbim cu date și cifre clare. Nu mai uh, facem o comparație clară între 2020 și 2019 și între 2022 și 2021 pentru a putea măsura concret impactul pe care această criză l-a avut asupra economiei și asupra societății. E un lucru pe care eu îl consider foarte important și sper că va fi dezbătut și înțeles, astfel încât să putem depăși această criză cât se poate de repede. În același timp, acest instrument e ancorat în uh, cadrul financiar 2014-2021, uh, urmărând, urmărind să facă legătura între, cu viitorul CFM 2000 21-2027 e un instrument de legătură, așadar, care păstrează uh, flexibilitățile care au fost incluse în CRI 1 și CRI Plus și care încearcă să îndrepte redresarea economică înspre o etapă de uh, relansare treptată. A fost de altfel o solicitare din partea Parlamentului pe care am încercat să o integrăm cât se poate de practic, pentru a avea în acest fel un instrument de tranziție care să facă legătura între CFM 2014-2020 cu CFM 2021-2027 pentru a asigura o tranziție cât se poate de lină în acest fel. Avem apoi și alte instrumente care cred eu că merită atenția noastră. E vorba de coeziunea 2021-2027 aici. Propunerea noastră a fost aceea de a introduce modificări punctuale pentru a putea trage învățăminte de pe urma crizei. Din acest punct de vedere, de pildă, ar fi bine să ne să recurgem la abordare sectorială mult mai țintită în ce privește cultura, în ceea ce privește turismul, formarea și învățământul online. De asemenea, ar trebui să includem un instrument pentru situațiile de urgență. Aici am creat în cadrul comisiei un instrument care ne-ar permite să reacționăm imediat la situații de urgență în cazul unor circunstanțe excepționale. De asemenea, am încercat să includem anumite marje de flexibilitate solicitate de statele membre și de Parlamentul European. Aici aș dori să vă atrag atenția asupra unui element important, și anume o revizie la jumătatea mandatului. Când vom avea datele concrete în 2024, vom putea face o revizuire în sus de până la 10 miliarde. În trecut, propunerea CFM din 2018, dacă țineți minte, suma vehiculată era de 4 miliarde. Acum această sumă a fost majorată la 10 miliarde în sus, așadar, ținând cont de noile date. Mă apropie acum de sfârșit mai aveam un diapozitiv referitor la tranziția echitabilă. Un proiect foarte important pentru mulți membri din comisia dumneavoastră. Fondul pentru tranziția echitabilă a fost majorat. În acest fel, dacă statele membre decid, doar solicitările inițiale ale angajamentelor privind fondurile structurale să fie incluse în componentele CFM, 10 miliarde. Avem acele 7,5 miliarde deja prevăzute, care apoi au fost majorate. Restul, acele 30 de miliarde, prevăd participarea obligatorie a FEDER și a Fondului Social European pentru ca în acest fel să creștem capacitatea necesară pentru realizarea tranziției. Ca ultimă observație, aș dori să vă spun că, după părerea mea, Comisia a venit cu o propunere importantă. Și vă rog să analizați textul, să-l parcurgeți. Când îl veți parcurge, când îl veți, parcurge veți putea constata că inițiativele comisiei, legislația propusă de comisie are un caracter transversal, se regăsește atât în instrumentul pentru sprijinul solvenței, în instrumentul pentru a sprijini industria, pentru că toate acestea sunt menite să reacționeze la singura inițiativă practic care a venit uh, din partea Europei, bazată de altfel pe inițiative din partea statelor naționale. În acest fel, încercăm să venim cu o alternativă compensatorie pentru a relansa condițiile echitabile pe piața internă. Politica de coeziune socială și teritorială trebuie să se afle în centrul acestei relansări economice. Aștept cu mare interes comentariile dumneavoastră și îmi cer scuze, cred că am depășit cu un minut sau jumătate de minut timpul alocat, nu știu, pentru că am aici un cronometru propriu. Oricum, vă mulțumesc pentru atenție și aștept întrebările sau comentariile dumneavoastră. Merci beaucoup pour ces Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații. Deschidem acum dezbaterea um, au cuvântul inițial coordonatorii. Vă informez că Andrei Novakov se confruntă la ora actuală cu dificultăți în a se conecta, așa că îi vom da cuvântul mai târziu, pe parcursul întâlnirii noastre, așa că acum îi dau de îndată cuvântul coordonatorii grupului socialist, doamna Constanț Crel. Ja, vielen Dank, äh, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank. Äh, Vă mulțumesc, dragi colegi, vă mulțumesc, uh, doamna comisar, pentru această prezentare care a fost extrem de interesantă pentru mine. O să am o intervenție foarte scurtă. Mi se pare că oferta comisiei este extraordinară și poziția politicii de coeziune este foarte importantă. Însă eu nu prea am înțeles care ar trebui să fie calendarul. Doamna comisar, V-ați referit la faptul că prin Reactiu primim 55 de miliarde de euro începând cu acest an și dacă am înțeles eu bine lucrurile, ar trebui tot, ca totul să se desfășoare în temeiul uh, regulamentului actual cu dispozițiile comune și React uh, EU să aducă fonduri suplimentare. Eu nu prea am înțeles care sunt condițiile care trebuie să fie respectate pentru alocarea acestor fonduri. Ați uh, amintit două criterii, printre acestea cele mai afectate regiuni. Dacă este să interpretezi aceste criterii, ar fi uh, că aș ajunge la concluzia că Ungaria ar fi una din regiunile cele mai puțin dezvoltate și ar trebui să primească uh, foarte multe fonduri, fonduri, chiar dacă nu a fost atât de afectată de corona. Și dacă este să ne gândim și la Italia. Uh, sudul Italiei este o zonă mai puțin dezvoltată, chiar dacă a avut mai puțin de suferit uh, cu ocazia crizei uh, actuale în comparație cu nordul Italiei, care este o regiune bine dezvoltată. Deci, uh, Ehm, cum veți stabili care sunt regiunile care vor primi aceste fonduri? Pentru că eu nu prea am înțeles foarte clar. La fel nu am înțeles foarte clar ehm, dacă până în 2022 regulamentul cu dispozițiile generale este în continuare în vigoare. Ehm, noul regulament cu, cu dispozițiile generale va intra în vigoare mai târziu și vom avea mai mult timp pentru negocierea acestui regulament și uh, Uh, sau trebuie să, aceste negocieri trebuie să se desfășoare în, în paralel sau cele două regulamente vor intra în vigoare și vor funcționa în paralel. Și m-aș, m-ar interesa și aș dori să știu cum se va asigura Comisia Europeană, pentru că, anumit, că statele membre vor primi fonduri importante și cum se va asigura Comisia Europeană că proiectele uh, adecvate vor fi finanțate Știm că în urma crizei uh, financiare s-a creat un program special pentru Grecia și Comisia Europeană a oferit sprijin pentru selectarea proiectelor potrivite. Și o altă întrebare. Mi se pare foarte bine că facem ceva pentru șomajul în rândul tinerilor, însă mă îngrijorează faptul că întregul pachet, dimensiunea socială, are de pierdut mi se pare mie și este adevărat că Fondul Social European nu va fi mm, alimentat mai mult în, uh, prin noua propunere, ci mai degrabă va fi redus și aș dori să știu ce se întâmplă cu cerința Parlamentului European ca dimensiunea socială în contextul depășirii uh, crizei corona să nu fie uh, ignorată. Deci sunt multe întrebări pe care vi le-am adresat. Sper că voi primi cel puțin câteva răspunsuri și sper că vom putea să ne um, revedem um, fizic cât mai repede posibil pentru a putea clarifica toate aceste aspecte. O altă chestiune care, care pentru mine este foarte importantă este când se va pronunța și Consiliul pentru a vedea care este calendarul care să ne permită să avansăm în acest an. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult, uh, Constanță pentru aceste întrebări atât de bune. Acum dau cuvântul lui Andrei Noctec, care este aici în sală. Îl salut și el este vorbește din partea Renew. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, dragi colegi. Bună ziua, domnule președinte, domnul comisar Ferreira. Vă mulțumesc pentru prezența de astăzi pentru a discuta viitorul CFM, activit- uh, măsurile de redresare și viitorul uh, politicii de coeziune. Grupul Renew Europe recunoaște propunerea și acțiunile propuse de Comisia Europeană, propunerea, propunerea făcută de dumneavoastră personal și de echipa dumneavoastră. Trebuie să recunosc că nu a fost deloc ușor, mai ales în, a, în această perioadă cu, cu dificultăți uh, tehnice când începem negocieri importante. Deci uh, apreciem foarte mult direcția în care se îndreaptă uh, propunerile făcute de dumneavoastră. Mm, am văzut că politica de coeziune în zilele noastre nu este un instrument vechi modat ci unul uh, modern, chiar sexy. În ceea ce privește propunerea React-EU, aceasta este în general una bună, poate fi utilă pentru ca statele membre să-și uh, reaccelereze creșterea economică, are un grad mare de flexibilitate, este o propunere care este aliniată inițiativelor anterioare de investiții în contextul uh, crizei coronavirus. În ceea ce privește metodologia de locare. ne bucură faptul că se va ține seama de datele statistice din, pentru toamna 2020, uh, pentru 2021 și datele statistice din 2020, 2021 uh, pentru 2021. Aș, doream să spun că o asemenea procedură ar putea să aducă cu sine o sarcină administrativă suplimentară pentru administrarea documentelor uh, necesare pentru programare și sperăm că Comisia Europeană va fi pregătită să facă uh, față acestei provocări suplimentare pentru a evita întârzieri suplimentare. Este foarte important uh, să ajungem și la o închidere rapidă a programelor actuale, mai ales când vine vorba de resursele suplimentare care trebuie să fie cheltuite într-o perioadă scurtă de timp. Cam atât în ceea ce privește reactiv, în ceea ce privește regulamentul cu dispozițiile comune pentru 2020-2027, în ceea ce privește amendamentele depuse. Ne bucur amendamentele care cer un grad mai mare de flexibilitate pentru a permite transferul fondurilor, banilor între fonduri, însă această flexibilitate este oarecum limitată pentru că, ca, pentru că există un plafon uh, cumulativ. Dacă transferurile sunt cumulative, ar fi bine să sporim și limitele pentru transferurile respective. Ultima chestiune la care aș dori să mă refer este fondul pentru finanțarea unei tranziții adecvate. Salutăm uh, sporirea alocărilor la acest uh, fond și mm, prin faptul că dispunem de un fond suplimentar, transferurile um, de la fondurile sociale mm, nu mai sunt uh, justificate. Ar trebui ca statele membre să poată decide, uh, să decide singure dacă doresc să opereze aceste transferuri. Apoi, în ceea ce privește dimensiunea teritorială a acestui fond, flexibilitatea este foarte importantă pentru a putea răspunde nevoilor specifice fiecarei regiuni în parte. Deci, în rezumat, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste propuneri care merg în direcția bună și grupul nostru politic așteaptă cu nerăbdare cooperarea viitoare cu dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru prezența astăzi. Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult din partea ISD Francesca Donato. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamna comisar, pentru că sunteți alături de noi. Apreciem uh, foarte mult uh, diapozitivele explicative pe care ni le-ați arătat, care ne ajută să înțelegem puțin structura tuturor acestor fonduri uh, europene. Însă trebuie să recunosc că lucrurile sunt în continuare prea vagi și prea puțin detaliate. Am intrat prea, prea puțin în, prof- în fondul problemei. Deci, în ceea ce privește alocările pentru Next Generation EU, sunt 500 uh, milioane de granturi și 250 de milioane de credite. În ceea ce privește granturile, mă întreb prin ce mecanism vor fi alocate aceste finanțări? Deci se va folosi sistemul folosit până acum pentru fondurile de coeziune? Deci, după, după ce vor fi prezentate proiecte specifice, vor fi alocate și aceste fonduri, respectându-se procedurile cunoscute și respectate până acum, pentru că dacă va fi așa, știm, vom ști că mm, banii vor ajunge la regiuni cu o întârziere destul de mare, de mare și măsurile vor fi prea puțin uh, eficace. În ceea ce privește atât creditele cât și uh, granturile, mm, comisarul Dombrovski s-a repetat de mai multe ori faptul că întregul pachet Next Generation EU va face obiectul uh, unor condiții legate de anumite intenții și planuri de, reform, de reformare care să fie aliniate cu prioritățile Uniunii Europene, ceea ce înseamnă impunerea unor condiții destul de stricte statelor membre. Deci, Există posibilitatea semnării unui referendum uh, de reforme destul de similar cu cel pe care a trebuit să îl uh, accepte uh, Grecia în momentul în care a făcut obiectul programului din Mecanismul European de Stabilitate. Deci există anumite state care nu doresc totuși să accepte acest Mecanism European de, de Stabilitate și se pare că există această intenție de a condiționa într-o anumită direcție politică statele membre, ceea ce ar fi o chestiune negativă, pentru că fiecare stat membru trebuie să aibă suveranitatea și proprie și posibilitatea de a adopta propriile decizii naționale. În ceea ce privește fondul privind finanțarea unei tranziții adecvate, sporirea fondurilor reflectă cererile din uh, comisia noastră. Însă, ținând seama că totuși aceste uh, sporiri um, au loc sub, uh, în contextul general al programului InvestEU, din nou avem aceleași probleme. Dacă nu vor putea fi finanțate și proiecte cum ar fi gazele naturale, nu vor putea fi finanțate proiecte de infrastructură și alte proiecte, nu neapărat legate de decarbonizarea economiei, este evident că toate aceste fonduri aproape în totalitatea lor, vor ajunge doar la anumite state, cum ar fi Polonia, România, Germania, în timp ce state precum Italia sau alte state din sudul Europei nu vor rămâne decât cu mărunțiși. Și acest lucru nu poate decât să submineze acceptarea acestui tip de um, instrument. Apoi, colega noastră Crel s-a referit, a exprimat câteva rezerve privind uh, rapiditatea, calendarul uh, care va trebui să fie respectat, foarte probabil înainte de 2021 nu se va întâmpla nimic. Însă se pare că există totuși uh, un sprijin politic uh, din partea statelor membre pentru, pentru aceste propuneri. Auzim că există anumite state frugale sau cumpătate cărora li s-a alăturat și Finlanda, care deja s-ar opune uh, acestui uh, program, acestei propuneri. Deja cer condiții suplimentare, reforme extrem de precise pentru a uh, beneficia de aceste finanțări, se opun idei de a conferi uh, granturi și cer în exclusivitate credite și în plus cer și um, rambursarea și mai rapidă a creditelor conferite. Deci acest uh, program, această intervenție europeană devine tot mai uh, strictă. Și dacă nu se va ajunge la un acord în Consiliu între statele membre, oricum uh, nimic nu se va concretiza, nimic nu va deveni uh, concret. Deci noi suntem destul de sceptici vis-a-vis -vis de acest uh, plan pentru că dacă este să ne gândim la caracterul vag al informațiilor și la chestiunile care sunt ignorate, este foarte greu să avem încredere în această propunere și acest program. Mulțumesc. De ver, Niclaș Ninas. Domnul Ninas de la, Par- de la Verzi. Thank you, Mr. Chair. Uh, first of all... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc Comisiei pentru propunerea planului de redresare. Este un pas important, decisiv pentru Uniunea Europeană de care avem nevoie. Domeniul de aplicare al uh, pachetului este puțin diferit față de ceea ce a cerut Parlamentul European, însă este un uh, bun punct pentru începerea negocierilor. Finanțarea va fi extrem de, de importantă. Obligațiuni comune europene reprezintă un pas înspre un grad mai mare de solidaritate, înspre a demonstra că Uniunea Europeană poate fi o Uniune a, solidari- a solidarității. Doamna comisar uh, Ferreira a obținut o sporire a bugetului pentru uh, politica de coeziune și avem nevoie de acest buget suplimentar pentru ca uh, Um, regiunile miniere, de exemplu, să poată să treacă cu bine prin această tranziție uh, de care avem nevoie. Însă, dacă este să examinăm mai îndeaproape fondurile de coeziune și să, ved- să le vedem în contextul general al întregului pachet, trebuie să recunosc că nu prea înțeleg intențiile uh, care au stat la baza propunerilor legate de cheltuieli. Uh, pachetul de redresare trebuie să fie îndreptat înspre uh, viitor. discursul doamnei von, der Leyen pe mine m-a inspirat, însă cu cât mă ocup mai mult de, de detalii, cu atât sunt mai dezamăgit de propunerile concrete. Uniunea Europeană trebuie să investească mai mult în oameni, mai în uh, cetățenii mai vulnerabili. Într-un moment în care statele membre, nu toate statele membre pot uh, finanța programele fina- uh, sociale. Vedem că a fost făcută propunerea ca Fondul Social European să fie, să fie redus. Există și alte sectoare, uh, sectorul cultural, de exemplu, are foarte mult de suferit uh, în această criză. Uh, reprezintă o pondere importantă totuși din PIB-ul european, este foarte important și pentru sectorul turistic și este unul din sectoarele care vor avea cel mai mult de suferit în societățile noastre. Și propunerea actuală nu face decât să reducă fondurile la programul Europa Creativă. În, ziua în care președintea von der Leyen a fost aleasă președintea Comisiei, s-a referit la uh, importanța, ca, la importanța transformării continentului european până în 2050 într-unul neutru din punct de, neutru din punct de vedere climatic și să, spri, să sprijinim mai mult generația tânără. Acum nu se face nicio propunere concretă privind măsurile, măsurile climatice și programul Erasmus uh, va fi finanțat și mai puțin față de propunerea din 2018. Dar acum, în această perioadă de criză, este important să investim mai mult în educația generației viitoare, care este convinsă de ideea europeană, trăind-o în mod concret. Și acest uh, buget ar putea să fie un uh, mesaj transmis și activiștilor tineri de mediu, cum că mesajul lor a ajuns la noi, că îi uh, înțelegem și este un lucru important și pentru noi, cei care facem parte din Comisia Regii. Suntem aleși direcți de către electoratul european și este responsabilitatea noastră de a înțelege cum putem să-i, alegem, să-i ajutăm în mod direct pe uh, oamenii care trăiesc în uh, regiuni. Aici au fost uh, două sporiri uh, importante, uh, Fondul pentru Tranziția Justă și REACT-EU. Aici nu am nicio problemă cu aceste sporiri și sunt convins că acest fond va funcționa în mod adecvat. Dar în programul REACT-EU, care reduce politica de coeziune tradițională, lucrurile sunt mai problematice Uh, React EU ar trebui să respecte noi uh, condiții, noi criterii cu caracter excepțional și uh, temporar. Să avem 55 de miliarde de euro cu grad maxim de flexibilitate, fără să definim încotro se vor îndrepta investițiile, permițând statelor membre să decidă care sunt regiunile care vor primi finanțare și care nu Um, fără noi condiții care să fie aliniate noilor priorități ale Comisiei, fără uh, obligarea finanțării anumitor uh, măsuri sociale sau îndreptate înspre tineri, nu a face decât să avem un instrument inutil și nu de, unul de care avem nevoie acum. Nu aș dori să mă înțelegeți greșit. Avem nevoie de acești 55 de miliarde de euro uh, de mai multe investiții. Europa trebuie să investească mai mult, să devină mai rezilientă din punct de vedere social, să investească mai mult în viitor, în digitalizare, în uh, combaterea schimbărilor climatice. Uniunea Europeană ar trebui să investească mai mult în programul Erasmus, în sectorul cultural. Însă nu ar trebui ca aceste uh, investi- ca de, de aceste uh, investiții se ocupă, să se ocupe regimuri autoritare, de exemplu, care subminează uh, încrederea în uh, solidaritatea europeană. În această situație uh, specifică aș dori să cer ca anumite, anumite sume să fie transferate de la ReactEU la programele dedicate uh, tinerilor și, programele, și la programele culturale. Um, ar trebui să, pentru că astfel putem să răspundem mai bine uh, nevoilor din regiuni. Doar așa această propunere va fi o poveste de succes, mai ales pentru noua generație. Însă trebuie să schimbăm propunerea Comisiei pentru acest lucru, să investim în uh, tineri în viitor într-un mod inteligent, cu orientări uh, generale clare despre unde ar trebui să fie investiți acești bani. Și doar așa îi vom ajuta pe europeni și vom ajuta mai ales pe tineri. Pour uh, le grup... Uh, Mulțumesc foarte mult din partea ECR, Rafaele Fito. Vous pouvez pousser sur le speak button? Ah. Yes. Okay eh, per la sua ampia illustrazione e io vorrei fare una... Dragi colegi, vreau să fac observații cu caracter uh, general mai întâi și apoi uh, câteva întrebări. ce privește premiza de plecare, propunerile comisiei, după părerea noastră, sunt uh, extrem de neclare, cu foarte puține lumini și multe umbre. Iar negocierile de la Consiliu care trebuia să aibă loc, așa cum s-a spus și se știe, nu au mai avut loc ca atare, iar propunerea de față totuși aduce multe modificări. Într-adevăr, se vorbește despre o simplificare și o flexibilizare sporite. Asta trebuie să fie prioritatea, însă, pe partea negativă, aș putea să menționez că se inserează aici niște criterii de condiționalitate macroeconomică uh, supărătoare. Am trei întrebări. În primul rând, propunerea Comisiei în ceea ce privește uh, Uh, fondul din două, uh, cadrul financiar multianual 2017-2020, uh, care încă nu a fost stabilită de către Consiliu. De-abia din, în 2017-2018 deja se vorbea despre un procentaj pentru următoarea perioadă fondurile care vor fi reduse reprezintă o situație inacceptabilă. FEDER, FED și așa mai departe. În ce privește fondul dezvoltare, dezvoltare regională și fondul uh, uh, social european, uh, într-adevăr, se propun noi priorități de către comisie, turism, cultură, mm, consolidarea sistemului sanitar și așa mai departe. Însă nu există cumva riscul ca această propunere să fie ambițioasă ca și obiective, dar până la urmă Ehm, ea să nu poate să, nu poate să funcționeze, având în vedere cât de puține sunt resursele. Nu cumva credeți apoi că a venit totuși momentul să avem o propunere cu adevărat serioasă din partea Comisiei în ceea ce privește ehm, pactul de stabilitate. El a fost suspendat eh, pentru o vreme ci ar fi vorba de o regândire a acestui pact de solidaritate și creștere, care este cumva obsolet, el trebuie să fie înlocuit de altul mai bun. În ceea ce privește realocarea de, uh, și alocarea de resurse, așa cum au spus și alți uh, colegi, trebuie ca criteriile din regulamentul actual să fie menținute. Dar dacă nu, să se facă niște modificări conform unor uh, coeficiente, coeficient, cum ar fi cel al prosperității, având în vedere griza uh, uh, prin care se trece, pentru că pandemia a afectat în mod disproporționat anumite regiuni, chiar dacă bogate. Regulamentul actual, în prevederile comune, conține o serie de dispoziții. Se face clar trimitere la condiționalitatea macroeconomică prin articolul 15 din prevederile comune. Având în vedere că Parlamentul în plenară a votat anul trecut în februarie pentru abrogarea acestui articol în speță și deci împotriva introducerii condiționalității macroeconomice, din ce cauză Comisia vine astăzi și spune că este necesar să se reintroducă acest articol, cu atât mai mult în această perioadă dificilă, penalizând și mai mult acele zone uh, cele mai sărace și cu cele mai multe nevoi și destabilizând și mai mult echilibrul între teritorii. Vă mulțumesc pentru atenție. Merci beaucoup, cher collègue. Mulțumesc foarte mult, doamna Martina Michels, din partea stângii. Ja, herzlichen Dank für die... Mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere și încă de la bun început și din partea noastră mulțumiri deosebite, doamne comisar, pentru intervenția dumnei, mai ales în ce privește însemnătatea fondului de coeziune. Cred că politica de coeziune va căpăta și mai multă însemnătate de aici încolo. De altfel, trebuie să vă spun uh, cu cât se poate de sincer că în această propunere, prezent, că această propunere prezentată o vedem cu ochi uh, critici, deloc uh, atât de extraordinar, așa cum spunea colega Crel. Există în continuare o disparitate între decizia Parlamentului și propunerea de astăzi. Și de aici apare și prima mea întrebare. Domnule comisar, de unde aveți certitudinea că propunerea actuală, care deja se află în mod semnificativ sub propunerea Parlamentului European, că această propunere așadar va reuși să treacă de Consiliu la un moment dat și, în al doilea rând, această propunere se bazează pe faptul că resursele proprii vor fi majorate în mod semnificativ sau că se vor găsi noi surse proprii de finanțare în Uniunea Europeană. De unde aveți așadar certitudinea că la Consiliul European toate acestea uh, nu uh, vor fi răsturnate? Acum, în ce privește întrebările punctuale legate de politica de coeziune, vedem că, în ce privește calculele actuale, Acestea se află cu mult în spatele tăierilor care au fost deja efectuate în 2018, care practic au trecut de la 10 la 20%. Aici avem o atitudine cât se poate de critică. În ceea ce privește noul program uh, React EU, colegul Ninas a spus deja, cred eu, destul de multe. De ce un instrument nou? și de ce nu mai bine o majorare generală a dotării de care beneficiază programele deja existente. În plus, în ce privește React EU, Nouă nu ne este destul de clară metoda de alocare. Suntem destul de sceptici în această privință pentru că nu se referă la nivelul real, regional, ci resursele ar trebui, după cum ați prezentat dumneavoastră, să fie alocate în uh, funcție de datele economice referitoare la criză care sunt colectate la nivel național. Aici avem nevoie de explicații clare pentru că nu elucidează problema acelor regiuni uh, care stau bine în ceea ce privește punerea în aplicare a programelor actuale, nu vor putea beneficia de flexibilitate în ceea ce privește aplicarea resurselor deja alocate, pentru că aceste regiuni poate au deja resurse excedentare și nici nu vor putea să păstreze resursele deja alocate în uh, orașul meu natal, de pildă în Berlin, e o problemă în ceea ce privește capitolul cultură, formare, învățământ. Colegul Nina s-a spus deja câte ceva. Tocmai aceste domenii pentru noi uh, sunt importante și aici suntem destul de sceptici de asemenea. Programul prezentat Credem noi că ridică anumite întrebări, de pildă, în ceea ce privește, reform, în ceea ce privește propunerile de reformă și legătura cu semestrul european. Cu alte cuvinte, acele state membre care doresc să beneficieze de ajutor în acest sens trebuie să prezinte un așa numit plan de redresare care să răspundă recomandărilor din cadrul semestrului european și care nu urmează recomandările regiunilor și tocmai în ceea ce privește regiunile, cred eu că avem uh, o nevoie considerabilă de recuperare și aici uh, nu pot decât să subliniez recomandările făcute de verzi de a investi în oameni pentru a ține cont în acest fel și mai bine de consecințele la nivel uh, social în ceea ce privește mai ales ocuparea forței de muncă. Mulțumesc! Cam atât din partea noastră. Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult. Am terminat cu uh, turul de orizont din partea coordonatorilor. Să dau cuvântul doamnei comisar pentru a răspunde întrebărilor și anumitor neliniști exprimate și aveți cuvântul 10 minute maxim. Mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere interesantă. S-au pus multe întrebări și o să încerc să vorbesc despre tot ce înseamnă React EU. Mai multe întrebări au fost puse astfel. Și, în general, sumele vehiculate, sumele totale. În ce privește acestea din urmă, dacă includem faptul că uh, revizuirea la jumătatea mandatului pentru politica de coeziune 2022-2027 include, deci în 2024, o sumă suplimentară de 10 miliarde dacă adăugați asta la propunerea inițială de pe 2022-2027, ceea ce am spus la început, e bine, dacă adăugați aceste lucruri plus pilonul 1 de la Fondul de Justiție, de Tranziție Echitabilă, investiții, nu împrumuturi, subliniază doamna comisar, cu adăugați și 7,5 miliarde, deci de aici, plus instrumentul suplimentar pentru uh, răspuns uh, la situațiile de criză sau de urgență, acesta reprezentând 55 uh, de miliarde. Aceste trei ramuri luate împreună și mergând pe această logică, putem um, să spunem, nu putem să spunem că politica de coeziune nu este bine aspectată și finanțată React-EU, așa cum am spus, permite să se transfere fonduri de la fonduri sociale către fonduri regionale și invers. Deci există un grad de flexibilitate conferit aici. Ehm, pentru această perioadă și menținut, deci, pentru perioada ulterioară, 2022-2027, practic. Ce propunem noi este ca din cei 55 de miliarde de la REACT-EU, 5 miliarde să reprezinte ținta de revizuire din cadrul financiar multianual actual, deci, practic, o creștere cu 5 miliarde a acestuia, iar restul de 50 de miliarde să fie finanțată de următoarea generație de instrumente. Așadar, dacă vom reuși acest lucru și să obținem acei 5 miliarde anul acesta, acest instrument nu este un instrument de coeziune obișnuit, ci o încercare de a răspunde în mod urgent la o situație de criză. Asta este adevărul și apoi să mergem treptat uh, către o politică de coeziune mai normală, care, în mod normal, ar trebui să înceapă în 2021 ca următor ciclu. Deci este ceva suplimentar, top-up. Deci să dea un impuls economiei acest instrument și atunci nu ne interesează valoarea estimată a uh, scăderii PNB-ului și a creșterii șomajului, ci datele reale, nu estimative. Iată de ce uh, sumele acordate pentru acest instrument uh, nu sunt predeterminate. Așadar, în aceste condiții, așteptăm cifrele să vedem cum vor arăta ele anul acesta în octombrie, de pildă. Și atunci vom împărți fondul respectiv în trei părți diferite. 5 miliarde pentru 2020, apoi 40 pe anul celălalt și apoi uh, restul pe anul al treilea și să le împărțim aceste fonduri pe baza cifrelor reale și statisticilor care arată uh, sporirea șomajului și uh, reducerea PNB-ului. Bineînțeles că anul acesta pe regiuni nu vom avea statistici, nu după vacanța de vară. Vom avea statistici pe țară, dar nu pe regiuni. Vom putea doar să facem un studiu comparativ între 2020 și 2019. Această analiză comparativă va, se va reflecta în uh, calcul și combinat cu principiul de prosperitate relativă. Bineînțeles că dorim să facem recomandări foarte clare, solide pentru statele membre, ca ei să folosească banii aceștia pe baza politicii regionale, e vorba de ceva de, deci de convergență și ceea ce vom cere statelor membre să redacteze se va baza pe ceea ce au făcut ei deja în materie de programe regionale. Aceasta este toată filozofia dar vor trebui să se gândească fiecare ce uh, se poate face și pe plan european. Noi va trebui să ne gândim la asta. Asta este propunerea noastră, care va permite statelor membre să acceseze acest fond de urgență pentru a susține regiunile cele mai fragile. Vreau să subliniez ceva ce poate nu am subliniat suficient la început. Uh, și să spun asta pentru că și Comisia dumneavoastră și Parlamentul ne-au atras atenția asupra vulnerabilității regiunilor cele mai îndepărtate și periferice, care din capul locului încep cu venituri foarte mici și pe lângă ceea ce se va împărți acestora, va exista o sumă suplimentară per capita pentru a putea uh, să răspundem acestor deziderate, chiar în condițiile în care aceste regiuni poate nu au probleme mari de sănătate, cu siguranță ele sunt extrem de afectate de faptul că turiștii nu mai vin, că transportul nu mai funcționează, etc. Deci asta a fost ceva ce ne-a preocupat. Sperăm că se va reflecta și în modul în care continuăm să lucrăm, să dialogăm cu statele membre și să vedem cum se vor orienta investițiile. Cred că am spus ceea ce aveam de spus la acest capitol, dar pot să continui dacă doriți. În sfârșit, în ceea ce privește fondul de tranziție echitabilă, justă, este foarte important să înțelegem și un coordonator de la neafiliați a spus că acest fond de tranziție nu va fi uh, în uh, favoarea țărilor din Sud, uh, nu sunt de acord, pentru că e vorba de toate țările care sunt vizate, fiecare cu problemele sale în parte, iar toate statele membre trebuie să se adapteze. Uneori chiar foarte mult. În ceea ce privește Italia, 364 de milioane inițial au fost propunse, și acum e vorba de peste eh, aproape 2, milioane, 2 miliarde și jumătate. Deci, eh, deci treci de la aproape 400 de milioane la aproape 2,5 miliarde. Deci este o creștere foarte mare. Asta ca să răspund la întrebările puse. Și apoi au mai fost un set de întrebări adresate de Niclas, dar și de domnul eh, Fito în ceea ce privește faptul că se oferă prea multă libertate uh, de acțiune. Nu, bineînțeles că trebuie să acționăm, dar încă o dată, ideea principală și drumul pe care se pornește este digitalizarea și înverzirea, ecologizarea pentru a aborda criza așa cum trebuie în regiunile cele mai afectate și în țările cele mai afectate în această situație de urgență, dacă revii la standardele de ecologizare și de digitalizare, uh, s-ar putea să, să existe o paralizie. Bineînțeles că principiul subiacent este ecologizarea, dar trebuie să poți să faci ce e de făcut uh, și nu stă înseamnă că trebuie să sprijin proiecte care nu vizează această logică pe care încercăm să o promovăm. În sfârșit, să știți că nu-mi dau seama cât timp uh, mai am uh, la dispoziție să-mi spuneți dumneavoastră că nu știu unde pe ce ecran să mă uit, că de obicei aveați așa un, un fel de cronometru, dar nu-l mai văd. În sfârșit. Tot așa, spicuind din cele spuse, unii dintre eurodeputați au spus că este prea multă flexibilitate, alții, din potrivă, au deplâns lipsa acesteia și doresc mai multă flexibilitate. Cred că trebuie să încercăm să ajungem la o soluție de mijloc. Există aici mai multe aspecte și elemente. Unul dintre acestea este că ne găsim în criză Iată, avem instrumentul de reacție la criză, REACT-EU, dar apoi trebuie să vedem și să ne întoarcem la politica de coeziune, așa cum ne dorim, și bineînțeles că nu poți să ai aici maximă flexibilitate, pentru că dacă se întâmplă așa ceva, eh, s-ar putea ca anumite forțe centrifuge care concentrează bogății în anumite regiuni să se manifeste din nou. Uh, în mod uh, necuvenit și de aceea trebuie să avem o reacție de urgență. De o reacție de urgență, da. Doamna Constanță Crel, printre alții, a spus ceva și reacționez la asta. În sensul că uh, e vorba și de negocierile pe cadrul financiar multianual, care trebuie să aibă loc în paralel, așa încât să nu ne trezim din nou uh, pe 1 ianuarie că suntem într-un într-un vid uh, de decizie financiară și că ne bazăm numai pe React EU. Cred că trebuie, pe baza acestei propuneri, să începem și apoi să uh, continuăm. Eu sper totuși că Consiliul va aproba această propunere. Am multe speranțe, bineînțeles că nu sunt sigură 100%. Sperăm că lucrurile se vor petrece așa. Mulțumesc foarte mult. O să vă dau din nou cuvântul apoi când uh, terminăm dezbaterea. Până în alta dau cuvântul domnului Andrei Novakov din partea PP-ului care ni s-a alăturat. Ne plus là. Bien toujours quelques difficultés. Întotdeauna ne lovim de mici obstacole. Îi dau acum cuvântul prim vicepreședintelui uh, comisiei noastre, domnului Christoph Hetman. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă comisar, întrebarea pe care am pentru dumneavoastră e una subcintă. Ce fel de politică de coeziune ați dori să lăsați în urmă la sfârșitul mandatului dumneavoastră? Politică de coeziune care să facă obiectul unor uh, tăieri și a cărei importanță e în permanentă scădere? O politică de coeziune care finanțează noile priorități ale Uniunii Europene sau o politică de coeziune care, ca nicio altă politică, și-a dovedit eficacitatea? o politică a solidarității cu toate regiunile Uniunii Europene. O politică ambițioasă și care elimină inegalitățile, întărește regiunile și toată Uniunea Europeană de altfel. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Cristof eh, Hedman, pentru acest exemplu. Dau acum, vă rog pe toată lumea să vă respectați timpul eh, alocat, un minut și jumătate, cu excepția domnului Novakov, care e coordonator, căruia îi dau cuvântul de îndată. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sper că mă puteți auzi cu toții. Sper că legătura e bună ca pentru să mă puteți vedea și să mă auziți cu toții. Mă aflu la aeroport, în drum spre Bruxelles. Uh, take-off from Frank- ne cerem scuze, însă conexiunea e de foarte slabă calitate și sunetul e foarte prost. All the airport is closed. This is how severe the crisis is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 drag Andrei. Cred că doamna comisar va răspunde la sfârșitul uh, dezbaterii noastre. Îi dau acum cuvântul doamnei Rovana Plumb pentru un minut și jumătate. Vă rog. Pouvez-vous euh, vă rugăm să apăsați pe tasta speak pentru a vorbi, pentru că nu se aude nimic. Bien, nous ne vous entendons pas. Din păcate nu vă auzim. Dăm cuvântul mai departe doamnei Solis Perez. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Ne bucură să vedem că politica de coeziune se află în centrul planului de redresare al Uniunii Europene. În plus, cred că trebuie să vă mulțumim că s-a muncit, s-au făcut eforturi în aceste luni pentru a adapta politica de coeziune realității și la nevoile care au ieșit la iveală în urma acestei crize eforturile pe care le-am făcut pentru a acorda mai multă flexibilitate fondurilor, regulilor de finanțare sau pentru a simplifica uh, criteriile aplicate fondurilor. Toate acestea sunt eforturi de importanță crucială pentru statele membre pentru ca ele să poată beneficia de aceste fonduri cât se poate de repede. Vreau să mă acces pe fondul React EU, un fond nou cu 55 de miliarde. E un fond important pentru Spania, pentru că suntem una din țările care au fost deosebit de afectate de această criză și având în vedere nivelul de șomaj din țara noastră, este absolut necesară lichiditatea pentru întreprinderile noastre și pentru a asigura ocuparea forței de muncă. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Vorbeați de calendar și că există 5 miliarde care ar trebui să fie folosite în 2020. Mi se pare deosebit de ambițios. Avem nevoie ca aceste 5 miliarde să ajungă cât se poate de repede. Dar vreau să vă întreb dacă există un mecanism pe care îl veți pune în mișcare pentru a vă asigura că aceste 5 miliarde vor fi folosite pentru a asigura lichiditatea pentru 2020. Deocamdată planul trebuie să fie adoptat, după care și programele operaționale lucru care va complica și mai mult situația. În continuare, ajutoarele de stat. Știți că în timpul acestei uh, crize s-a flexibilizat cadrul pentru acordarea ajutoarelor de stat și s-a acordat flexibilitate maximă. Anumite state care aveau resurse, care aveau mușchi financiari, au, financiari îmi cer scuze, au putut aloca ajutoare de stat. Uh, și prin intermediul fondului de tranziție echitabilă se pot acorda ajutoare pentru întreprinderi. Și aș vrea să știu dacă, după părerea dumneavoastră, și cu fondul REACT-EU am putea ajuta întreprinderi din acele țări care nu au suficiente resurse financiare la dispoziție pentru a face acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Herbert Dorfman, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule comisar, cu strategiile macro-regionale și în acest sens vreau să vă pun o întrebare. Deja în urmă cu câțiva ani, Uniunea Europeană a creat un instrument pentru a consolida cooperarea între regiuni. Însă, de la bun început, uh, am început cu acele trei nuri, fără fonduri noi, fără noi dispoziții legislative și fără noi structuri administrative. Iată de ce această strategie macro-regională Um, nu au profitat uh, toată lumea și reușita acestei uh, strategii depinde uh, dacă, de faptul dacă dori, um, regiunile doresc să coopereze sau nu. Care e părerea dumneavoastră um, referitor la această strategie macroregională? Dacă nu ar trebui să regândim poate aceste trei interdicții, mai ales ce se întâmplă cu fondurile, cum vor fi ele alocate dacă nu există resurse disponibile. După care aș vrea să știu dacă, după părerea dumneavoastră, aceste strategii macro-regionale nu ar putea juca un rol important, mai ales în ceea ce privește reconstrucția după COVID, pentru că tocmai cooperarea între regiuni joacă un rol important în um, instrumentul uh, pe care dumneavoastră l-ați prezentat, react Mulțumesc foarte mult! dragi colegi. Are cuvântul acum doamna Matilde Ondruie pentru un minut și jumătate. Le flou juridic qui règne. Mulțumesc. Există um, incertitudini juridice în ceea ce privește măsurile pe care le adoptă Uniunea Europeană. Uniunea Europeană intervine pe piață, are la dispoziție un cumul de tratate de liber schimb, însă nu cred că putem trece cu vederea faptul că în ultimii ani toate relațiile noastre pun accentul pe importanța respectării neutralității emisiilor de carbon. Și vreau să elimin anumite incertitudini juridice care se află la ora actuală, mai ales în ceea ce privește ierarhia legislației europene. Vreau să știu dacă dreptul ecologic, dreptul de mediu va uh, elimina dreptul, uh, legislația referitoare la concurență, la libera concurență. Există, prin urmare, la ora actuală, o nouă ierarhie a normelor juridice în vigoare? Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul domnul Coțolino pentru un minut și jumătate. Nu e însă conectat, domnul Coțolino. Bine. Le cer acelor membri care participă la reuniunea noastră prin videoconferință să își reactualizeze pagina pe măsură ce se desfășoară întâlnirea noastră. Dau cu cuvântul doamnei Monica Vana pentru un minut și jumătate. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru că sunteți alături de noi astăzi. Vreau să abordez un punct pe care deja îl abordasem uh, când uh, ați venit la comisia noastră în aprilie și doamna Crel și doamna Michel s-au mers în, au pus întrebări în această direcție și anume cine primește banii. Cred că e foarte important pentru comisia noastră regii. Noi versi salutăm comisia, propunerea comisiei pentru că dă dovadă de multă ambiție în ceea ce privește finanțarea pentru politica de coeziune în ansamblu. Însă, dacă luăm sub lupă amănuntele în ceea ce privește propunerea Next Generation EU, avem îngrijorări că această propunere uh, nu își va îndeplini obiectivul. Mai ales dacă ținem cont de alte instrumente, precum uh, cele referitoare la evaluarea impactului uh, privind egalitatea de gen. Știm că femeile sunt în avangarda acestei crize majoritatea angajaților din sectorul sanitar sunt femei sau dacă ne gândim și la creșterea violenței domestice la care sunt uh, expuse femeile. Criza a avut, în mod evident, efecte diferite asupra fiecăruia, fie că e vorba de femei, uh, angajați în uh, sectoare punctuale. Așa că vreau să știu dacă DigiRegio a realizat deja sau dacă va realiza o evaluare referitor la cine anume va beneficia de pe urma pachetului uh, de um, asistență financiară propus în ceea ce privește uh, sexul, vârsta și alte caracteristici demografice. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Monica! Rovana Plumbu minus minut și jumătate. Mă puteți auzi? Can you hear me? We can. Mă auziți? Da, vă auzim. Thank you, thank you so much. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru această prezentare, pentru explicații. De asemenea, aș dori să vă felicit pentru munca realizată, pentru că știu că nu e deloc ușor să ajungeți la un echilibru, să găsiți o cale de mijloc și să vă asigurați că viitorul nostru um, va fi unul la înălțimea rolului politicii de coeziune. Am câteva întrebări. Pentru că există câteva incertitudini referitoare uh, la fondul REACT-EU. E vorba de acele 5 miliarde care trebuie să folosite în acest an. Constanță Crel a ridicat de asemenea această întrebare deja și aș dori să vă întreb, după părerea dumneavoastră, cum veți gestiona alocarea acestor 5 miliarde de euro în 2020 fără ca CFM să sau și React-EU să fie adoptate cât se poate de curând. Dacă acest pachet va fi adoptat în ceea ce privește React-EU pentru anul 2020, criteriile referitoare la um, criteriile actuale vor fi menținute pentru 2020, așadar, acestea sunt uh, cele două întrebări pe care le aveam. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Pascal Arimon, minut și jumătate. Comisar, Vă mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar. Cred că mi-aduc, uh, dacă nu mă șel, uh, în urmă cu câteva luni propusesem ca anul 2021 să fie considerat un fel de an uh, corona, astfel încât 40, 50 de, 40 până la 50 de miliarde de euro să poată fi cheltuite într-un mod foarte flexibil. Soluția dumneavoastră este una diferită, este una inteligentă, pentru că ați creat uh, Um, noi fonduri de la InvestEU. Eu sunt de acord, putem discuta foarte multe aspecte, însă, așa cum a spus și Andrei, ce este important este să reacționăm rapid la, această criză atât de gravă și pentru acest lucru avem nevoie de un grad cât mai mare de flexibilitate între diferitele uh, fonduri. Și este vorba de fonduri europene. Prin procedura legislativă acum trebuie să discutăm despre criteriile necesare, să le analizăm, să găsim cea mai bună soluție cu Consiliul. Însă aceasta este treaba noastră. Tocmai de aceea am fost aleși și cred că Parlamentul European va obține un rezultat foarte bun. Două chestiuni pe care aș dori să vi le transmit, respectiv să vă întreb. 45 de miliarde de euro, 55 uh, de miliarde de euro suplimentari uh, și eu îmi doresc ca politica de coeziune, fondurile pentru acest domeniu politic în noul CFM să fie apărate astfel încât să păstrăm același uh, nivel pentru Parlamentul European. Este extrem de important să păstrăm același nivel. Și în al doilea rând, această criză ne-a demonstrat că virusul nu se oprește la frontieră și uh, dacă și am văzut cât de ușor a fost ca regiunile mm, să nu mai coopereze între ele. Tocmai de aceea eu v-aș propune ca capitolul Interreg să fie inclus în acest uh, uh, proiect, astfel încât statele membre să poată să reacționa mai bine, colaborând între ele la această criză, pentru ca uh, să fim mai pregătiți pentru viitoarea criză sau pentru viitorul val. Mulțumesc! Merci beaucoup, cher Pascal. Mulțumesc foarte mult, dragă Pascal. Îmi pare bine că ai vorbit și despre Interreg. Pedro Marquez, un minut și jumătate. Muito obrigado, caro presidente, uh, cara comissária Elisa Ferreira. Primeiro, queria. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Aș dori, în primul rând, să sprijin propunerea făcută de doamna comisar și aș dori să mă refer la cât de urgent este ca aceste uh, Uh, fonduri să ajungă la statele membre. Statele membre au uh, ajutat um, întreprinderile pentru a nu concedia oamenii. Propunerea pe care ați făcut-o este una bună, însă eu cred că am putea să dispunem de și mai multe um, fonduri pentru a, păs- pentru a permite întreprinderilor să își păstreze angajații. Am dorit să progresăm din uh, acest punct de vedere înainte de a semna noile acorduri de uh, parteneriat. Avem nevoie de, un, de o tranziție care să înceapă deja. Fondul pentru o tranziție echitabilă este o idee foarte bună, însă după cum am auzit deja, unii consideră că, un, uh, că acest fond consolidat ar putea fi folosit pentru orice scopuri uh, și nu pentru a, ne, pentru a lua în vizor pe cei care sunt uh, și au fost cei mai afectați de această criză. Să nu uităm că există în continuare chestiunea diferitelor surs, surse energetice. Considerați că uh, energia ar trebui să fie finanțată prin uh, granturi sau prin alte aspecte ale acestui program? Cum putem să canalizăm aceste fonduri înspre prioritățile noastre? Vă mulțumesc, dragi colegi. Are acum cuvântul Irene Toleret. Felicitări pentru acest pachet ambițios, la înălțimea provocărilor și sperăm ca Consiliul să nu revizuiască aceste propuneri în jos. Mă bucur că s-a acordat această flexibilitate. E foarte bine că avem acest uh, nou regulament FEDER uh, cu accentul pus pe sănătate și reziliență, cât și noile obiective aferente culturii și turismului. Noua politică de coeziune trebuie să contribuie la construirea unei suveranități europene, cât și la dezvoltarea durabilă a economiilor locale. Veți lua și alte, veți adopta și alte măsuri pentru a consolida aplicarea politicii de coeziune în ceea ce privește cele 55 de miliarde de euro menite să completeze React EU, ne puteți spune mai multe referitor la cheia de repartiție? În ceea ce privește fondul pentru tranziția echitabilă și cele 40 de miliarde din dotare, e foarte important pentru noi să păstrăm dotarea inițială a fondului, dar aș vrea să știu dacă ne puteți spune câte ceva dacă există intenția de a modifica uh, obiectivul uh, fondului pentru tranziție echitabilă și închei spunând un lucru esențial, în această criză femeile au fost în avangardă și sunteți de acord cu noi să facem din Comisia Regie o comisie, o, primă, o comisie care să fie cu adevărat prima care face o politică de egalitate, de schimbare pentru toți cetățenii europeni. Vă mulțumesc foarte mult, are acum cuvântul Alvaro Amaro.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 Senhora Comissária eh, e caro Presidente, eh, comp- Domnule președinte, doamnă comisară, aș dori să vă felicit pentru activitatea eh, dumneavoastră care a dus la propunerea pe care ne-ați prezentat-o ca reacție în domeniul politicii de coeziune la această criză. În același timp, Aș dori să vă aduc aminte că regiunile defavorizate se confruntă, de exemplu, cu probleme demografice și mai mari. În discursurile președintei Comisiei se face, se face trimitere la provocările imense cu care ne confruntăm cu ocazia acestei crize, care reprezintă în același timp și o oportunitate și acest plan de redresare economică nu ar putea fi folosit și pentru regiunile mai puțin dezvoltate din, din Europa, dar oare nu ar putea să creăm și un pact între diferite generații pentru a ne asigura că uh, împreună um, ne vom ocupa de ceea ce este esențial pentru viitorul regiunilor și viitorul statelor membre pentru acest lucru. Cred că avem nevoie și de un pact între regiuni dedicate regiunilor cele mai uh, puțin dezvoltate, un plan de um, construire, de redresare economică a regiunilor uh, mai puțin dezvoltate care au fost cele mai afectate de această criză. În ceea ce privește Next Generation EU, um, care este rolul sau cum v-ați gândit la regiuni și la comunitățile locale? Pentru că acesta este momentul în care administrațiile locale, uh, uh, administrațiile regionale sunt implicate pentru punerea în aplicare acestui proiect. Alessandro Panța, pentru un minut și jumătate. Grazie Grazie, președinte. Eh, grazie. Mulțumesc, eh, domnule președinte, mulțumesc și domnule comisar pentru prezență, pentru că este alături de noi. Foarte pe scurt, dacă îmi permiteți, o să mă eh, refer la cele spuse de colegul Dorfman, și anume importanța prioritizării strategiilor macro-regionale, care pot aduce prin structura lor o plus valoare, pentru că prin resurse reduse pot fi utile pentru ca Uniunea Europeană să depășească această criză a coronavirusului. Nu ar trebui să uităm că pentru ca Uniunea Europeană și statele membre să depășească această criză, au nevoie de resurse importante și au nevoie de ele rapid, pentru că puterea de foc um, destul de limitată trebuie să fie îndreptată înspre activitățile care aduc uh, o plus valoare economică și înspre uh, întreprinderile mici, uh, mijlocii și mai ales micro-întreprinderi care în anumite zone europene, cum ar fi cele alpine de munte, sunt extrem de uh, importante pentru a combate depopularea acestor zone. Deci, uh, strategiile macro-regionale au devenit extrem de importante, mai ales uh, în acest moment, dincolo uh, de mesajele pe care ni le transmite uh, Comisia și în relațiile uh, cu Consiliul pe pe hârtie anumite chestiuni par mai frumoase, dar trebuie să țină seama și de uh, realitatea care există în Consiliu pentru a merge mai departe. Deci aș dori să vă întreb dacă Comisia Europeană este dispusă să conferă un grad mai mare de importanță strategiilor macroregionale. Mulțumesc. Merci beaucoup, Vlad Marius Botos. Domnul Botos. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă comisar. Această perioadă va fi extrem de importantă pentru următorii șapte ani din Uniunea Europeană. Este momentul în care trebuie să ne stabilim prioritățile, strategiile, modul în care acestea vor fi implementate. Autoritățile Uh, naționale vor decide cum vom cheltui uh, aceste fonduri. Experiența ne-a demonstrat că nu toate fondurile europene și-au adus contribuția la dezvoltarea societăților. Anumite autorități naționale nu au putut să cheltuiască aceste fonduri, chiar dacă ar fi fost nevoie mare de ele. În anumite cazuri, birocrația a fost prea mare pentru IMM-uri, anumite programe. În ciuda ratei mare de absorție, nu au ajuns la beneficiarii reali, la cetățenii europeni, nu le-au îmbunătățit viața, nu toate autoritățile nu dispun de cunoștințele necesare pentru ca aceste programe să fie de succes. Indiferent că este vorba de relansarea econo- economiei, de tranziția înspre o societate verde, de alte aspecte, de digitalizarea societății, trebuie să ținem cont de faptul că Um, obiectivele, trebuie să țină seama de, de um, ce este important pentru cetățeni. Și întrebările care se pun sunt următoarele. Ce puteți face pentru a ne asigura că toate programele uh, vor reflecta niște obiective cuantificabile și că uh, autoritățile naționale dispun de mijloacele necesare? Uh, pentru a atinge obiectivele um, Uniunii Europene, pentru a transforma în realitate bine cunoscuta frază nu lăsăm pe nimeni în urmă. Mulțumesc foarte mult, Eric Bergfist, pentru un minut și jumătate. Hmm? Uh, thank you, Chairman. Thank you. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă comisar, vă mulțumesc pentru acest dialog, îl apreciem foarte mult. Europa este un spațiu, un spațiu foarte întins, nimeni nu trebuie să fie lăsată pe din afară și mă refer acum la acele populații atât de rare, practic, în zona arctică, care suferă cumva și de alte discriminări. Poate puteți să referiți la soarta lor. Vă mulțumesc! Merci beaucoup! Mulțumesc foarte mult! Stelios Kinkporopoulos. Aveți un minut jumate maxim. Bună ziua! Vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră la această ședință. Propunerea actuală este o șansă extraordinară pentru Europa de a-și arăta solidaritatea cu cetățenii europeni și nevoia de a construi un viitor uh, comun mai ales când vine vorba de pandemie, de modul în care IMM-urile și alții sunt uh, afectați. Propunerea este bună, doamnă comisar, merge într-o direcție bună, dar nu uitați că e nevoie de fonduri și de o simplificare a procedurilor de finanțare mă refer și la alte fonduri, cum ar fi cel de uh, dezvoltare rurală sau uh, agricol. E nevoie de flexibilitate pentru uh, toate zonele urbane și rurale. E nevoie de resurse pentru toate statele membre care își doresc tranziția către un climat mai curat și neutralitatea carbonului următoarea generație de instrumente și fonduri UE trebuie să pună în centrul atenției oamenii și să stopeze șomajul în rândul tinerilor. Trebuie să dăm un exemplu. Vă mulțumesc! Merci beaucoup, cher Mulțumesc foarte mult, dragă colega, doamna Caroline Roz. Un minut jumătate, maxim rog. Euh, Mulțumesc foarte mult. Criza poate fi depășită, însă va fi nevoie de foarte multe eforturi de solidaritate pentru că vor fi uh, o serie întreagă de pături ale populației foarte afectate, dar și zone foarte afectate, mult mai afectate față de altele. Coeziunea ca instrument joacă un rol cheie pentru a ieși din acest marasm. Propunerea Comisiei însă nu vorbește prea mult de ambițiile noastre climatice. principiile poziții politicii de coeziune sunt practic ignorate în uh, speță, însă trebuie ceva mai mult pentru ca Europa să iasă întărită din această criză. Întrebare, ce puteți să spuneți despre absorpția acestor fonduri? Știm bine că în domeniul social resursele disponibile nu pot fi folosite pentru că noi beneficiari nu pot să le acceseze. Ce face Comisia în acest sens? În ceea ce privește fondul de tranziție echitabilă și ne bucurăm că el a fost suplimentat ca fonduri, Bun, pe de altă parte, considerăm că foarte multe state membre încă nu și-au redactat uh, planurile respective, uh, nici nu au adoptat legislația necesară. Cum crede Comisia că se va face astfel încât aceste fonduri să poată să fie ce prive, uh, chiar absorbite? Apoi, ce facem pentru a evita un colaps economic? Uh, pentru uh, anumite regiuni, mă refer la regiunile insulare, mă gândesc la Corsica, foarte afectată în timpul crizei uh, COVID din cauza opririi turismului și așa mai departe. Ce mecanisme are Comisia pentru a preveni un colaps economic anunțat în insulele noastre din Uniunea Europeană? Mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult, Caroline André Rouget. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnă comisar, în regiunile ultraperiferice, departamentele franceze de peste mări au fost foarte, foarte afectate din punct de vedere al sănătății populației. În primul rând pentru că Mayotte, l'île de la Réunion și Guyane au cunoscut și uh, o altă uh, uh boală la fel de uh, ucigașă. Iar în Guadelupa și Martinica am avut mari probleme cu aprovizionarea cu apă. În Guian, pe lângă cele două boli epidemice, au trebuit să se confrunte și cu o serie de intemperii foarte, foarte violente. Economiile acestor uh, uh departamente sunt dependente în general de turism și de transportul aerian. Practic, economia lor se prăbușește din astăzi nimeni n-a putut să-i ajute și cu atât mai puțin guvernul francez. Doamnă comisar, ne-a spus mai devreme ceva despre niște bani suplimentari acordați acestor regiuni ultraperiferice. Cum vor fi repartizați acești bani și ce poate să facă și cum va finanța mai mult aceste regiuni îndepărtate Comisia Europeană? Domnul Lefterini Nicolau. Yes. Good morning. Bună ziua. Pe lângă declarațiile de intenție ale UE și negocierile pe CFM, acești bani n-au de-a face cu nevoile uh, cetățenilor, pentru că se vor, vor, vor fi uh, bani care vor merge la diverse monopoluri inclusiv în domeniul energiei. Asta va crește foarte mult și prețurile uh, electricității, de exemplu, sau ale bunurilor agricole. Deși pentru a depăși uh, pandemia, banii aceștia erau uh, necesari pentru sănătate, acum, în pragul un al doilea uh, val, uh, se pune accentul pe finanțare, dar în structuri uh, public-private și așa mai departe. Cât privește alte aspecte, React EU, acești bani uh, sunt folosiți uh, în mod uh, subtil pentru a distruge drepturile fundamentale și serviciile publice. Indiferent de cât de aprinsă este discuția între PPE, SD și alte grupuri politice, uh, nu contează foarte mult câți bani, ci de la cine la cine merg acești bani, pentru că toți banii aceștia, uh, că sunt obligațiuni, că sunt împrumuturi și așa mai departe, vin tot de la oamenii care, săracii, trebuie să muncească pentru a obține aceste uh, capitaluri nu trebuie ca din uh, buzunarele clasei muncitoare să se financeze uh, monopolurile. Nu trebuie ca clasa muncitoare să financeze acest gen de derive. Iar monopolurile uh, nu trebuie să fie finanțate, ci mai mult sindicatele și serviciile și autoritățile publice. Mulțumesc foarte mult! Ultima intervenție. Rosa D'Amato. Mrs. D'Amato, you are connected, you are online. Doamna D'Amato, sunteți conectată acum. Foarte pe scurt, vreau să atrag atenția Comisiei, doamne comisar, pentru a nu ceda nimic în ceea ce privește finanțarea combustibililor uh, fosili, mai ales în domeniul gazului, și încă o dată să nu cedeze apelului de sirene ale multor naționale, cum ar fi uh, ArcelorMittal, ex-Ilva, care ar putea să se uh, prevaleze de aceste fonduri și, din potrivă, să se țină cont de micile structuri economice. De ce? Deoarece banii principali trebuie să vină ta, pe, tranzacțiile pe internet, taxa de carbon la frontieră și așa mai departe, și nu alte impozite. Pactul de stabilitate și creștere, noi dorim ca el să fie pur și simplu abolit și investițiile să fie practic investiții verzi, care combinate cu finanțarea 100%, ceea ce e foarte bine, pot într-adevăr să ajute economia. Doamnă comisar, ați vorbit despre reformele structurale. Nu credeți că aici, pentru Europa, ar fi cazul um, să se facă reforme structurale, deci în toată Europa, uh, reforme care să lupte împotriva dumpingului social și fiscal care se face astăzi în Europa noastră. Vă mulțumesc foarte mult! Merci beaucoup, cher. Mulțumesc foarte mult, dragă Roza. Încă o dată, uh, președintele se sacrifică Uh, ca să dea cuvântul uh, tuturor membrilor, să ia cuvântul așa cum se cuvine. Acum însă dau cuvântul doamnei comisar pentru a reacționa la toate întrebările puse. Vreau să precizez că ne-am întâlnit vineri și am putut să discutăm uh, în amănunțime aceste lucruri. Dialogul nostru este unul de înaltă ținută. Vreau să precizez. Domnul președinte, mulțumesc interpreților pentru timpul suplimentar acordat. Ehm, pentru ca doamna comisar în timp de 10, maxim 15 minute să poată să reacționeze la cele ce s-au spus în această aulă. Doamna comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc foarte mult pentru întrebările care au fost uh, puse. Interesul este deci foarte mare pentru această propunere. O să încep prin a răspunde întrebărilor puse la început referitoare la acea nevoie imediată de urgență pentru regiunile cele mai um, afectate. Într-adevăr, acest instrument REACT-EU, de ce l-am propus noi? Deoarece înțelegem că pe lângă criza sanitară pe care o traversăm, există și elemente de criză economică și dacă puteți să puneți PowerPoint-ul meu, uh, Uh, pot să arăt că ceea ce propunem noi și ceea ce prezentăm Parlamentului dumneavoastră și Consiliului este un amendament uh, la cadrul financiar multianual 2014-2019 care solicită 11,5 miliarde suplimentare care ar permite în anul 2020 în a doua jumătate a anului acestui, așadar să declanșăm două politici foarte importante pe care le-am menționat, una care este instrumentul de uh, sprijin pentru solvență, solvabilitate și celălalt reactiu, acelei 5 miliarde de care am vorbit. Bineînțeles că se pune întrebarea cum vor fi împărțiți acești bani. După cum am spus mai devreme, avem o formulă uh, o diferență dintre PNB-ul din 2019 față de cel din anul 2020 și creșterea șomajului, inclusiv șomajul tinerilor, deci să ia asta în calcul, în această formulă, combinată cu uh, relativitatea, cu prosperitatea relativă a statelor membre. Iată cum obținem noi formula aceasta, acest calcul <clears throat> care poate să ajute statele cele mai vulnerabile. Asta uh, înseamnă că, practic, suntem în plină politică de coeziune. Statele membre sunt solicitate să ne spună cum vor folosi acești bani. E important și să nu uităm că dumneavoastră ați autorizat propunerea noastră de a transfera potențial la cei 54 de miliarde și cam asta se întâmplă acum de la bugetele naționale, de la politici tipice de coeziune pentru a ajuta IMM-urile, Uh, cheltuierile de sănătate și eforturile de combatere a șomajului. În multe cazuri, în majoritatea cazurilor, statele membre și regiunile vor uh, propune să se desăvârșească ceea ce a fost deja uh, programat și început. Deci se extinde flexibilitatea pentru a uh, ajuta diversele regiuni aflate la ananghie, dar dorim, practic, să clarificăm, practic, legislația care deja este destul de clară. Ideea este de a, a face asta în spiritul tranziției uh, verzi și digitale pentru IMM-uri, pentru sănătate și așa mai departe. Asta este, acesta este demersul, dar asta este la pachet și și dacă se poate modifica uh, CFM-ul uh, care s-a încheiat în anul trecut, uh, asta trebuie să ne spuneți dumneavoastră. Se vorbește despre reforme, ce fel de reforme pe care trebuie să le facă statele membre. Ei bine, ar fi vorba de tot ce înseamnă eforturile pentru uh, Recovery and Resilience instrument. E vorba de instrumente care se bazează pe o serie de instrumente deja existente, BICC, de pildă, un instrument de reformă care trebuia să uh, financeze reformele, dar reformele care vizau uh, creșterea verde și așa mai departe. Comisia este extrem de vigilentă pentru ca să nu se repete acele așa zise reforme din trecut, nu va fi vorba de eforturi de digitalizare, de ecologizare, se va îmbunătăți capacitatea statelor membre de a folosi mai bine fondurile care le sunt la dispoziție. Și cred că, practic, este o cerere extraordinară de propuneri de calitate care să ne parvină pentru această finanțare masivă. Să nu ne concentrăm doar pe chestiuni tipice de politică de coeziune. Am spus la început și chiar în audierea mea că nu e vorba numai de politica de coeziune, e vorba și de acele politici uh, um, orizontale care au uh, impact asimetric E foarte important ca instrumentele suverane și, de asemenea, politica și strategia industrială europeană să vă uh, intereseze, să intre aici în aceste eforturi și asta să se vadă efectiv când se aplică aceste instrumente. Aici aș răspunde și la întrebarea legată de ajutoarele de stat. Ajutoarele de stat uh, uh, au fost cumva ca și legislație uh, uh, suspendate timp de un an, deci interzicerea acestora, au fost condiții extrem de uh, specifice care au dus la asta. A fost o situație excepțională, dar cred că o funcționare normală a pieței uh, interne nu este compatibilă cu uh, recursul de către state uh, la ajutoarele de stat pentru anumite companii care operează pe teritoriul UE. Riscul este ca dezechilibrele să fie extrem de accentuate dacă statele vor folosi și React-EU și alte instrumente, cum ar fi cel de dezvoltare regională, dar și cele de industrie strategică și um, așa mai departe, de deci să le folosească așa cum trebuie pentru a acoperi dezechilibrele, astfel încât și să nu se ajucă la, la situația ca statele membre să recurgă la ajutoare de stat. Uh, vă atrag atenția asupra acestor instrumente, inclusiv când vine vorba de solvabilitate, este foarte important. Când vorbim despre react ne întoarcem la acest program, vorbim despre cea mai, cele mai grave probleme sociale, regionale, care să fie rezolvate în acele deci, regiuni și situații cele mai uh, grave și grav afectate, de pildă acolo unde turismul a dispărut, acolo unde există o mare dependență față de transporturi, uh, acolo unde se resimte integrarea în uh, circuitele mondiale și de acolo unde deci totul s-a uh, întrerupt. Iată de ce împre- împreună cu anumite regiuni și cu cele mai depărtate, uh, avem în vedere așadar și susținând și articolul uh, relevant din tratat, uh, suntem atenți așadar la soarta acestor regiuni. Anumiți membri au vorbit despre regiunile ultraperiferice Comisia, într-o declarație din uh, aprilie, a recunoscut acest lucru. Iată elemente care ne fac să fim atenți la soarta acestor regiuni care au suferit foarte mult din pricina opririi turismului și a turismului. Există acolo probleme structurale Uh, mai ales uh, cele care vizează o foarte mică densitate a populației în nordul uh, Europei, dar încă o dată statele membre trebuie să poată să sprijine acele zone care uh, suferă acum. Uh, însă de la, la Comisie nu s-a aflat uh, cum că acele regiuni au suferit au suferit mai mult, disproporționat de mult față de uh, trecut. Mă refer la acele uh, zone slab populate, după cum vă spuneam. Ideea este să nu schimbăm modul în care lucrăm. Mă refer la aceste fonduri. Uh, da, uh, și ce se propune, e vorba de o suplimentare a fondurilor, dialogăm cu statele membre, ele hotărăsc împreună cu Comisia care domenii să fie prioritar acoperite. Bineînțeles că asta poate să însemne și o serie de prelungiri sau alte lucruri, astfel încât uh, aceste instrumente să fie bine utilizate, însă, pe scurt, toate cerințele pe care le-am uh, enumerat rămân în picioare și nu vom umbla la ADN-ul acestei propuneri. Nu ne dorim acest lucru. În ceea ce privește reformele, s-a menționat și faptul că există o oarește macrocondiționalitate asociată cu urgența. Eu nu uh, sunt la curent cu așa ceva Nu vreau să nu dau răspuns la întrebări, întrebările puse, dar și doamna președinta comisie, comisiei a spus foarte clar că nu există condiționalități ca atare, cu excepția statului de drept. Uh, asta e ceea ce mi-amintesc uh, din discursul uh, doamnei von der Leyen von der Leyen în fața Parlamentului dumneavoastră. Deci, pe scurt, cel mai important acum este să continuăm să facem schimb de informații, să cooperăm, dar e clar că nu putem să punem prea multe cerințe într-o astfel de legislație care rămâne un instrument de uh, urgență E clar că se pot adăuga diverse lucruri în general într-un act legislativ, dar într-o urgență trebuie să te grăbești și să mergi repede ca să te asiguri că ai programele care trebuie și uh, asta înseamnă că este exact ceea ce facem și anume coeziunea și orientarea ecologică. Vă mulțumesc uh, pentru că îmi pare foarte bine să mă întorc mereu aici în Parlament. Mulțumesc foarte mult. Doamna comisar. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru acest schimb de opinii, pentru acest dialog deosebit de important pe care l-am purtat în această dimineață. Cred că ați putut constata în urma dezbaterii faptul că Comisia noastră Regii este gata să-și asume rolul de colegiuitor. Comisia a făcut o propunere. Noi urmărim cu mare atenție ce se întâmplă la Consiliu, lucru pe care îl reflectă și îngrijorările pe care le-au manifestat colegii astăzi, care cu siguranță se vor traduce în îmbunătățiri, îmbunătățiri care vor fi aduse de Parlamentul European în exercitarea rolului său de colegiuitor, rol pe care noi ni-l asumăm de plin, pentru ca principiile pe care le împărtășim, atât noi cât și Comisia, principiile coeziunii așadar, să se reflecte pe deplin în totalitatea pachetului care vizează fondul pentru relansare. Vă mulțumesc pentru participare. Ajungem aproape la sfârșitul ședinței noastre. Ați uh, primit rezumatul ședinței uh, coordonatorilor, deciziile luate atunci, ne-am întâlnit vineri 5 iunie. Dacă nu există observații, cred că deciziile pe care le-am adoptat, uh, pe care le-am luat atunci, pot fi considerate ca fiind adoptate. Următoarea noastră întâlnire este prevăzută pe 6 iulie de la 15 la 17 aici la Bruxelles. Deja astăzi suntem mai numeroși decât data trecută și sunt convins că pe data de 6 iulie vom avea alături de noi aproape toți membrii aici, la Bruxelles, pentru că îmi doresc realmente ca situația să meargă spre mai bine, să se îmbunătățească și sper și cred că merge treptat spre mai bine peste tot în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, doamnă comisar, le mulțumesc tuturor acelor membri prezenți fizic în sală și cei care, prin videoconferință, au luat parte la ședința noastră. Le mulțumesc de asemenea interpreților că au rămas alături de noi până la această oră și le mulțumesc pentru calitatea serviciului lor. Îi mulțumesc și personalului și vă dau întâlnire pe data de 6 iulie. Mulțumesc, la revedere!